Hello, nice to see you. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, bună ziua. Vin de la Comitetul Regiunilor, care este și el foarte interesat de pachetul energetic, de energie ecologică pentru toți europenii. Uh, au avut multe întrebări despre orașele inteligente, tot, s-au interesat de tot felul de subiecte de interes pentru noi și pentru Comitetul Regiunilor. Haideți să începem reuniunea noastră publică, Energie ecologică pentru toți europenii. Avem două sesiuni, uh, designul pieței energiei pentru viitor, de ce schimbări e nevoie și a doua sesiune, integrarea energiilor regenerabile în piață, oportunități și obstacole. Dacă îmi permiteți să spun așa, audierea noastră este urmarea publicării pachetului Comisiei uh, din noiembrie 2016, cel mai mare pachet publicat vreodată cu opt propuneri legislative, dintre care unele privesc eficiența uh, economic energetică, um, altele energiile regenerabile, guvernanța în domeniul energiei și uh, modul în care este organizată piața. Aceste Opt propuneri legislative sunt, le împărțim în două și fiecare parte uh, va fi abordată ca un pachet, deci 4 plus 4. Vom termina prima parte în octombrie și a doua parte în noiembrie. Acesta este programul comisiei noastre. Deci încercăm să aflăm cât mai multe pe acest subiect. Audirea noastră publică este deci foarte oportună. Doresc să urez bun venit tuturor invitaților noștri. În prima sesiune, a doua sesiune, vă mulțumim pentru prezență. Deci discutăm acum despre organizarea pieței energiei în viitor. De ce schimbări e nevoie? Aceasta e întrebarea. Când vorbim despre piața energiei, ne referim atât la gaz cât și la electricitate. Acest pachet se referă specific la electricitate, dar nu trebuie să uităm că avem și piața gazului natural și compatibilitatea între cele două piețe este absolut necesară. Bineînțeles, proiectul pieței unice, ongro, și propunerile legate de uh, prețurile de transport sunt foarte diferite pentru gaz uh, și pentru electricitate. Deci, uh, acum, astăzi vom discutăm despre electricitate, dar nu trebuie să uităm că avem și piața gazului. <clears throat> Primul vorbitor va fi domnul Tobias Paulun, uh, ofițer șef pentru strategie la Platforma pentru Schimbul de Energie la nivel european. Domnul Paulun um, lucrează la această uh, instituție care este un lider european care se ocupă și de schimbul de cote de emisii. Deci nu doar de energie electrică, ci și de cote de emisii piața cotelor de emisii este una foarte importantă și, de altfel, propunerea privind sistemul ETS este în negocieri cu Consiliul și poate ne puteți spune ceva și despre acest subiect. Vă voi ruga să vorbiți maxim șapte minute, pentru că dorim să lăsăm timp pentru o discuție animată după discursurile dumneavoastră. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai comisiei, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru ocazia oferită de a vă prezenta punctul de vedere al Platformei pentru Schimbul de Energie la nivel european privind acest pachet de iarnă. Ne ocupăm uh, de uh, comerțul cu energie electrică uh, pe piețele noastre Uh, de la 60, 30 de minute înainte de livrare până la 6 ani în viitor. Volumul total a fost de uh, peste 4.000 uh, terawatt oră, deci este uh, o cantitate importantă și arată că piața um, energiei electrice este o realizare a ultimilor ani și trebuie să se dezvolte în continuare în contextul promovării energiilor regenerabile pentru un sistem viitor al energiei, dar care deja funcționează astăzi foarte bine. Înainte de a intra în, dezba- în detaliile acestui ultim pachet propus de comisie, doresc uh, să ofer o perspectivă mai generală. Pachetul uh, a fost uh, Um, adoptat de comisie la puține luni după votul privind Brexitul, când ideea europeană că putem să facem mai multe împreună este pusă sub semnul întrebării și apar incertitudini. Deci, în acest con- context, pachetul oferă o șansă de a prezenta o viziune, un obiectiv a, a, legat de modul în care dorim să arate noi piața a, um, integrată a energiei electrice. În interesul nostru a tuturor, putem explica consumatorilor de energie, cetățenilor, care este valoarea adăugată. Din punctul nostru de vedere, un lucru bun este faptul că pachetul oferă răspunsuri la această întrebare, dar în anumite domenii se pierde în detalii. Ar fi mai bine să prezinte o viziune unitară, ce durem să realizăm și să se definească responsabilități clare pentru cei care trebuie să se ocupe apoi de dezvoltarea, de, de construirea, clădirea unei căi spre acea viziune comună. Viitoarea piață a energiei trebuie să se bazeze pe trei piloni. Pe de o parte, coordonarea semnalului privind prețul pieței, care se bazează pe uh, repartizarea uh, energiei în al doilea rând, uh, zone um, de preț uh, mari și lichide pentru a permite actorilor de pe piață să facă comerț cu energie în mod transparent. Și în al treilea rând, să se integreze complet sursele de energie regenerabile în această piață pentru a evita distorsionarea pieței, pentru a reglementa um, uh, tarifele, dar a evita uh, prețurile impuse. Acesta este obiectivul pentru piața energiei și deja s-au făcut multe. Așa cum am spus, avem o piață energiei competitivă. Uh, zona de preț Germania-Austria este cea mai lichidă, cea mai competitivă în Europa în momentul de față, dar uh, se dezvoltă și alte zone uh, în mod promițător. Deci, acest pachet de iarnă al Comisiei și viziunea sa poate să construiască pe ceva care există deja astăzi. Voi prezenta pe scurt șapte domenii pe care le-am identificat din acest pachet legislativ, pe care doresc să le subliniez și să le evaluez. Mai întâi, semnalele privind prețurile de pe piață. Apreciem faptul că se menționează clar în pachetul legislativ faptul că prețurile trebuie să fie făcute în așa fel încât să se evite distorsionările pieței, să se asigure prețuri libere și sunt importante uh, prețurile pentru situațiile de criză. Dar subliniez și faptul că uh, definirea unor limite tehnice de prețuri trebuie să um, existe pentru ca actorii să poată să definească aceste limite în mod mai adecvat decât prin reglementări. În al doilea, în al doilea uh, aspect este, sunt posibilitățile uh, de vânzări la termen pe termen lung. Acesta este un element din uh, pachet. Din câte am înțeles, produsele care pot deja să fie vândute sau cumpărate. Um, există deja, dar nu e vorba aici de acorduri pe termen foarte lung de peste 10 ani, care sunt uh, uh fac față mai, mod mai puțin competitiv oportunităților de hedging. Există noi produse uh, speciale pentru nevoile energiilor regenerabile al treilea domen pe care doresc să-l menționez este unul care ne preocupă foarte mult. Este vorba de definiția zonelor um, um, de licitare. E vorba um, de un pas înapoi față de pachetele legislative precedente. S-a spus că, um, practic, uh, cele două zone, zonele de dezechilibre și zonele de licitare, trebuie să fie identice. Dar să nu uităm că obiectivul este o piață angro mare, lichidă și competitivă, deci um, zonele de licitare trebuie să fie cât mai mari. Uh, în al patrulea rând, avem mecanismele de capacitate. Apreciem faptul că acestea trebuie folosite doar în, uh, în ultimul moment, deci uh, numai dacă chiar este nevoie și trebuie să folosească criterii standard pentru uh, a evalua capacitatea dar piețele capacității trebuie să fie deschise unei participări transfrontaliere. Al șaselea domeniu, nu, al cincilea domeniu pe care doresc să-l menționez este integrarea surselor de energie regenerabile pe piață. Principiul pe care îl apreciem este faptul că prețurile nu trebuie să distorsioneze semnalul privind um, prețul pe piață. E un lucru bun și important faptul că piețele pe termen scurt au un rol important subliniat în pachet. Mai există încă două domenii de coordonare la nivel regional sau um, între diferitele politici. Cooperarea regională este foarte importantă pentru a crea o piață internă a energiei funcțională și um, competitivă, să nu uităm de operatorile de sisteme de transmisie, operatorii de sisteme de transmisie care sunt și ei integrați. Deci apreciem această abordare din pachet dar definiția uh, centrelor de operatori de transmisie merge prea departe, pentru că nu respectă responsabilitatea individuală a operatorilor de sistem de transmisie, de transmisie pentru a ține cont de aspectele operaționale. Și, în fine, coordonarea politicilor, considerăm că este important să se distingă clar care sunt mecanismele de piață și aspectele legate de politicile de luptă împotriva schimbărilor climatice. De exemplu, regula celor 550 de grame pe kilowatt oră Uh, care este considerat un prag pentru participarea în mecanismele um, de um, de pe piață. Obiectivul este să existe un singur obiectiv, un singur mecanism și un singur preț. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Suzan Nis de la Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de trans Transmisie. Să nu uităm că această rețea a fost creată Um, prin al treilea pachet legislativ și reprezintă 42 de operatori de sisteme de transmisie uh, din uh, mai multe țări decât statele Uniunii Europene. E vorba de 45 de țări europene. Ne puteți spune cum vedeți dumneavoastră uh, organizarea nouă a piețelor cu participarea operatorilor care sunt cei care poartă responsabilitatea pieței noastre a energiei. Vă rog, aveți cuvântul. Catch up for the minute uh, lost by my... Vă mulțumesc. O să încerc să recuperez minutul pierdut uh, înainte. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ați uh, invitat uh, rețeaua europeană a operatorilor sistemelor de transmisie de transport a energiei la această dezbatere. După cum a spus domnul Buzek, există o singură uh, piață energetică și chiar dacă există ENSO-E și ENSO-G, două entități separate, este evident că viitorul va depinde de folosirea potențialului uh, infrastructurii electrice și a gazelor uh, naturale. Electricitatea și, după cum a spus domnul Buzek, noi suntem o organizație care depășește uh, granițele Uniunii Europene. 42 de membri, uh, Norvegia, Elveția fac parte din organizația noastră această dimensiune care depășește frontierele um, Uniunii Europene înseamnă că avem nevoie de o abordare uh, regională și europeană, o, o strategie regională obligatorie. În ceea ce privește tranziția energetică, este evident că pachetul de pachetul de iarnă, sau cum este numit acum pachetul pentru energie curată europeană, uh, a fost creat pentru a garanta o energie sigură, competitivă, um, incluzând, de exemplu, sectorul uh, transportului și incluzând, de asemenea, 45% din uh, resursele energetice din surse regenerabile până în 2030. În ceea ce privește pachetul, am intitulat această imagine care sunt uh, modificările de care avem nevoie. În primul rând, trebuie să păstrăm numărul uh, normelor care fac parte deja din propunerea ambițioasă a, a Comisiei. Uh, da, pentru paradigma consumatorului activ, apoi stimulente privind stabilirea uh, prețurilor. Apoi, îndepărtarea plafonelor la prețuri. Trebuie să există o tranziție, o schimbare, cât mai, o schimbare a furnizorului cât mai uh, ușoară. Avem de asemenea să existe un cadru care să ne pregătească pentru a face față riscurilor, apoi trebuie să existe o adecvare a resurselor europene care să poată să facă față provocărilor de viitor și, în plus, avem nevoie de o cooperare reg- regională ambițioasă uh, pe măsură uh, ce ne apropiem de orizontul 2030. Uh, Aș dori să insist puțin asupra uh, realizărilor regionale plecând de la exemplul uh, Europei Centrale. Sisteme electrice integrate deja au avut loc. Și puteți să vedeți aici uh, dimensiunea fizică. Nordbal, Litpol, Balt, Estlink, noile state membre care s-au integrat în sistemul general european al energiei electrice. Și vedeți că, din punctul de vedere al uh, dimensiunii de piață, am trecut la o conectare, la o cuplare regională, și acum încercăm să cuplăm uh, până în 2018 regiunea de centru cu vest, astfel încât această frontieră între Occident și uh, estul Europei să dispară în domeniul uh, electricității. Acest lucru va duce la mai mare competiție, la o scădere a prețurilor, la o îmbunătățire a furnizării de energie electrică și o mai bună integrare a resurselor regenerabile. Avem câteva preocupări în legătură cu pachetul propus. Ni se pare că um, codurile rețelei au fost, uh, au fost neglijate până acum. Uh, ne dorim ca pe viitor uh, ESA să fie, ca pe viitor ESA să aibă un rol mai important, ca ENSO-E și ENSO-G să coopereze mai bine pe viitor și, din păcate, noul pachet uh, abia menționează aceste coduri de rețea. Și doar le-am uh, adoptat săptămâna trecută și vom mai avea nevoie de câțiva ani pentru a le pune în aplicare. Deci aceste coduri ar trebui să fie tratate cu toată importanța pe care o merită. Apoi, în ceea ce privește centrele regionale operaționale, um, suntem, ne dorim să existe o cooperare pe plan uh, regional între toate aceste centre. Cu toate acestea, nu acceptăm o decizie um, obligatorie în legătură cu aceste structuri nou create care nu au o, nu au um, nu, contrapărți în uh, structurile naționale și care nu aduc un avantaj concret statelor membre, cetățenilor uh, Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește noua formă a pieței, avem câteva preocupări pe care le-am uh, prezentat în ultimul document publicat. Și apoi, în ceea ce privește integrarea pieței de comerț cu amănuntul și comerț gro și aici considerăm că ar trebui să sprijinim uh, piețele locale, ceea ce este opusul acestei integrări a piețelor. Deci, în rezumat, clienții ar trebui să devină activi pe toate piețele, în întreaga piață europeană și să nu fie îngrădiți de un cadru local pentru că există anumite norme din propunere, propunerea făcută de comisie, care pun sub semnul întrebării o asemenea posibilitate. Ar trebui să existe un uh, schimb uh, transfrontalier și acum pachetul uh, actualizat a fost creat pentru ca flexibilitatea să poată fi garantată și pe piața ongro într-un context transfrontalier. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și acum Aș dori să-i dau cuvântul domnului Matias Bac, uh, șef al uh, Departamentului de Politici Energetice de la Agora Energie Vende. Ne va prezenta punctul dumnealui de vedere. Domnul uh, Bac a lucrat mai mult de 10 ani la Comisia Europeană, a fost șeful de cabinet al domnului Ianuș Potocnic, fostul comisar pentru mediu și înainte a lucrat și, la, și împreună cu Comisarul European pentru Cercetare și Dezvoltare. Deci, din acest punct de vedere, cred că ne veți prezenta experiența din, legată de protecția mediului înconjurător și experiența legată de politicile climatice și o să ne prezentați uh, perspectiva acestei entități Agora Energivende, o perioadă de tranziție în uh, politicile europene dedicate energiei. O perioadă de tranziție care este de dorit. Vă dau cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație, pentru a prezenta uh, informațiile prezentate de Agora. Noi suntem un think tank în Berlin și suntem uh, o fundație de natură filantropică. Nu avem niciun fel de interese comerciale, ci avem un mandat de către cei care au întemeiat fund, fundația noastră pentru a studia uh, perioada de tranziție energetică, evident cu un accent pus pe situația din Germania și nu numai, pentru că vrem să vedem și poziția Germaniei față de vecini și evident cu partenerii internaționali. Uh, voi încerca să mă concentrez pe câteva aspecte cheie care ni se par foarte importante în acest pachet de iarnă uh, pentru energie și aș începe prin a sublinia faptul că, indiferent ce s-ar întâmpla, din perspectiva Uniunii Europene și din perspectiva uh, nivelului național referitor la uh, protecția climei și energiei, uh, e clar că orice s-ar întâmpla trebuie să se facă prin cooperare și va fi o situație mult mai bună. Noi suntem convinși că acest pachet de energie curată este, pentru cetățeni, este o adevărată șansă să putem înregistra progrese în Europa în mod pozitiv pentru a, pentru a explica cetățenilor ce poate oferi Europa. Acum, aș dori să subliniez patru aspecte. Poate că e bine să spunem că Europa a făcut uh, progrese substanțiale în piața internă a energiei. Și următorii pași, așa cum a spus și predecesorii mei, reprezintă țintele pentru energie regenerabilă fixate de șefii de state și guverne, care vor reprezenta deci un prag de mai mult sau mai puțin 45% din mixul energetic până în 2030. Deci ar trebui ca piața să fie mult mai flexibilă. Acum, una din, unul din avantajele propunerii comisiei este tocmai pentru că vine cu flexibilitate super, suplimentară pentru această piață. În același timp, dacă ne uităm la mixul energetic așa cum există în momentul de față, observăm că există situații semnificative de supracapacitate pentru Europa per total. Dacă să uh, proiectăm acest lucru în viitor, e clar că avem nevoie de un mix energetic mai flexibil în Europa. Și e clar că anumite capacități, cele care sunt inflexibile, cele bazate pe cărbune și pe emisii ridicate de CO2, vor trebui să fie eliminate, în așa fel încât să se creeze spațiu pentru mai multă flexibilitate în sistem, care ne va permite să avem reforme pe piață și piața să fie mai eficientă. Acum, e adevărat că există câteva indicații interesante, după părerea noastră, în propunerea Comisiei, care punctează înspre această chestiune asupra capacității. În comunicarea care se află la vârful acestui pachet, Comisia a anunțat că va lansa consultări și dialoguri cu statele membre pentru a avea o tranziție echitabilă din punct de vedere social pentru acele regiuni industriale bazate foarte mult pe um, un model de producție cu emisii de CO2, în așa fel încât să existe asistență în momentul în care se organizează această perioadă de tranziție. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez Referitor la capacitățile de intervenție, există uh, multe aspecte în propunerea Comisiei care se referă la diferite mecanisme de intervenție și din punctul nostru de vedere, dacă e să ne uităm în viitor cum se va organiza această tranziție, este absolut critic ca aceste capacități de intervenție să fie coerente cu ideea de decarbonizare și cu nevoile de flexibilitate ceea ce înseamnă, după părerea noastră, că aspecte precum interconectarea, eficiența energetică, contribuția acestora pentru a rezolva anumite dificultăți și adecvarea cu resursele, solicitările pentru resurse, trebuie să, facă o part, să fie parte integrantă din uh, strategia energetică. Uitându-ne la propunerea Comisiei, noi suntem de părere că acest lucru merge în direcția potrivită. Și există câteva idei importante, așa cum spuneam, și anume adecvarea aceasta între resurse și uh, nevoi, Uh, trebuie să vedem care este partea de eficiență, care este partea de cerere și trebuie să avem anumite prevederi cum anume aceste mecanisme pot fi uh, concepute, cum pot fi utilizate pentru a rezolva eventual probleme în domeniul adecvării. În acest context, noi suntem de părere că standardele de performanță în ceea ce privește capacitățile reprezintă o idee bună pentru a avea coerență cu obiectivele de decarbonizare ale Uniunii Europene. Următorul aspect la care vreau să mă refer reprezintă integrarea energiilor regenerabile pe piață. Aceasta va continua și în ceea ce privește subvențiile de stat, Comisia dorește să facă eforturi foarte mari pe lângă statele membre pentru a avea o integrare cât mai bună, anumite obligații, uh, licitații competitive și așa mai departe. Cu toate acestea, uh, suntem de părere că un preț de 60 de euro pentru certificatele de emisii din partea sistemului ETS nu este un preț realist. Nu putem pleca de la ideea că vom avea investiții în, regenera- în energii regenerabile care vor da un randament imediat. Există multe studii care ilustrează acest lucru. Deci, ca să avem o viziune de viitor, uh, având în vedere dezbaterea actuală referitor la sistemul ETS și semnalul de prețuri pe care îl putem spera din partea unui astfel de uh, Uh, sistem în decada aceasta 2020-2030, e bine, noi suntem de părere că uitându-ne la aceste cifre, va fi important în continuare să avem un cadru pentru energie regenerabile solid în statele membre. Și acest lucru ne va permite să reducem riscurile și reducerea riscurilor înseamnă că și costurile pentru investiții sunt cât mai scăzute cu putință. Deci, e nevoie de acest trend. Și dacă există licitații pentru noi capacități și prețurile plătite ulterior de către contribuabili, către consumatori, este mai ridicat, acest lucru nu e necesar și nici nu e de dorit, nu e o situație de dorit. Și e clar că trebuie să fie rezolvat prin uh, o reorganizare a felului în care energiile regenerabile sunt integrate în sistem. Și în încheiere, aș dori să explic cam care este situația în momentul de față. Știu că există dezbateri la Parlament, la Consiliu, în ceea ce privește reforma sistemului ETS. Graficile pe care le puteți vedea uh, demonstrează că există un surplus în sistem. Și e nevoie de niște reforme extrem de echitabile, dar nu ne putem aștepta ca în uh, acești următori 10 ani, 2020-2030, să se întâmple ceva dacă nu se fac eforturi substanțiale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Da, e adevărat că am avut și noi o dezbatere amplă în Parlament referitor la reforma sistemului uh, de, de certificate de emisii ETS și acum aș dori să dau cuvântul raportorilor pentru dezbatere, deci acelor raportori care au solicitat să intervină raportorii principali. Mai întâi, domnul Carins. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc invitațiilor uh, pentru prezentările interesante. Întâi observație și apoi o întrebare. O observație legătură cu ultima prezentare. Mi se pare ciudat când spuneți sau când spun oamenii că dacă reducem riscurile, reducem costurile, dar costurile scad dacă capacitățile sunt folosite la maxim. Atunci scad costurile, n-ai nicio legătură cu costurile. cu riscurile, mă scuzați. Întrebarea mea uh, se referă la mecanismele de reglementare a capacității. Este o întrebare pentru toți vorbitorii. Energiile regenerabile vor crește, deci se vor folosi din ce în ce mai multe energii regenerabile, ca și cantitate. Sistemul are din ce în ce mai mult nevoie să aibă rezerve pentru că nu poate vântul, nu uh, e soare și așa mai departe. Până acum, mecanismele de gestionare a capacității înseamnă că plătim pe cineva să fie pe fază dacă cumva avem nevoie. Întrebarea mea este, piețele pot oferi backup-ul necesar pentru a menține siguranța furnizării cu energie, pentru că avem nevoie întotdeauna de uh, lumină, de electricitate. Putem aștepta două ore să primim hârtiile, dar lumina trebuie să se aprindă. Uh, avem nevoie de mecanisme, uh, chiar e nevoie să plătim pe cineva numai să stea pe fază și de ce? Mulțumesc. Uh, domnul Lopez, privind energiile regenerabile. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor intervenienților pentru prezentări. Într-adevăr, e vorba de un pachet imens pe care acum îl abordăm și, într-adevăr, Vom vedea dacă ne vom îndeplini obiectivele așa cum au fost ele fixate la uh, conferința de la Paris și dacă ne vom atinge obiectivul nostru de decarbonizare totală. Uh, ceea ce trebuie să facem este să fim coerenți cu țintele fixate pentru 2050. Piața energetică trebuie să se confruntă acum cu schimbări profunde și e nevoie de noi energii regenerabile, descentralizate, uh, diferite, cu costuri mai reduse de, uh, de producție. Și, în acest sens, e nevoie de noi participanți. Deci, această revizuire este mai mult decât necesară. Și, în acest sens, aș dori să-i spun domnului Paulun uh, să-i adresez două întrebări în ceea ce privește garanțiile de origine. Mai întâi, părerea dumneavoastră, dacă mai există în continuare îndoieli în ceea ce privește eficiența noului regulament, și anume faptul uh, că anumite, regener, uh, anumite energii sunt utilizate cu această etichetă verde, ecologică. Cum se poate face trasabilitatea acestei electricități care să se dovedească că este într-adevăr regenerabilă, dacă nu avem nicio garanție a originii acesteia? Și reprezentantea Ențoia aș dori să o întreb care sunt provocările în ceea ce privește interconectarea, mai ales în țări precum Spania, pentru a avea o capacitate mai mare în domeniul rege- energiilor regenerabile. Aș vrea să știu cine are ultima răspundere pentru a asigura coordonarea între uh, rețelele de, tra- rețelele de transport uh, de energie la nivel național. Mulțumesc și acum Adam Ghirec, vă rog chciałem się zwrócić z pytaniem do pana. Mulțumesc. Am o întrebare adresată domnului Buc. Ați vorbit despre flexibilitate. S-a spus deja că pentru a păstra un nivel de flexibilitate, de exemplu, pentru a folosi energia eoliană, trebuie să avem rezerve, rezerve mari de energie și astfel se reduce eficiența energetică. Dar am înțeles din ceea ce ați spus că 550 de grame pe megawatt oră este pragul. În Germania există un proiect de a se folosi energia eoliană în același timp ca și energia produsă pe bază de gaz, deci de turbinele de uh, gaz, care ar oferi flexibilitatea necesară și în același timp eficiență energetică. Așa este? Next question. Acum urmează domnul Peterson de la ACER. Mulțumesc. Observație și o întrebare. Vă mulțumesc pentru prezentări. Sunt foarte utile. Am o observație în legătură cu prezentarea doamnei Nis, în care s-a concentrat pe punerea în aplicare a codurilor de rețea. Într-adevăr, este un element uh, cu care vom lucra pentru în momentul în care vom aborda în această comisie regulamentul ACER de care mă ocup. Am o întrebare pentru domnul Buc în legătură cu prezentarea sa. Pe un slide mi-am uitat ochelarii, așa că nu am putut uh, citi slide-ul, dar mai ales că slide-urile erau foarte încărcate. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați uh, dat prezentările pe hârtie. Pe slide-ul slide al patrulea, când ați vorbit uh, despre cadrele robuste pentru energiile regenerabile, ați spus că în evaluarea de impact a Comisiei se exagerează costul um, energiilor regenerabile și uh, se exagerează că se vorbește despre costurile um, acestor uh, cadre pentru um, robustețe în, um, legate de, de energie regenerabile. Ați făcut calcule și care sunt estimările dumneavoastră la nivel de costuri? Mulțumesc. Colegul Turmes este raportor privind guvernanța. Mulțumesc. Am o întrebare pe care doresc să o um, adresez primului vorbitor, primului invitat. Flexibilitatea. Ați vorbit despre proiecte de hedging pe termen scurt sau mai lung și um, există o legătură întrebarea mea și cea a domnului Carins. Ce fel de uh, piață trebuie să creăm? Deci cum putem folosi mai bine gestionarea cererii Uh, turbinele cu gaz care oferă flexibilitate și care este legătura cu piețele. Am și o întrebare pentru domnul Buc. Recent au avut loc două licitații pentru energia solară. Una în Danemarca, pentru 55 de euro pe megawatt oră. A fost o licitație germano-daneză și în același timp a avut una loc în uh, Polonia și s-a ajuns la prețul de 95 de euro pe megawatt oră în Polonia. De ce o tehnologie care este una pentru pia piața de masă, de ce e mai scumpă cu 40 de euro pe megawatt oră în Polonia unde probabil terenurile sunt mai ieftine decât în Danemarca. Cele două țări sunt, Danemarca nu e în zona euro, nici Polonia nu e în zona euro. Deci cum putem explica o diferență atât de mare de preț? Credeți că se poate ce, face ceva în legătură cu această diferență anormală, având în vedere că se folosească aceeași tehnologie, același soare? Am, niciunul dintre, niciuna dintre țări nu sunt în zona euro, uh, trenurile sunt mai ieftine, în Polonia totuși prețul e mai mare. Și ce puteți face? Cum explicați asta și ce puteți face? Mulțumesc pentru întrebare. Acum dau cuvântul altor membri, mai întâi domnului Werner. Ja, herzlichen Dank, Herr... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două întrebări invitațiilor uh, noastre. În primul rând, uh, subiectul uh, diferitelor zone de preț. Comisia se referă la faptul că, zonele de, că în zonele de origine nu ar trebui să apară blocaje și Comisia este cea care decizie, da, ia decizia dacă aceste zone de origine a energiei electrice pot fi uh, uh, fărâmițate mai mult sau nu. Mie mi se pare o propunere greșită pentru că este nevoie de, pentru că nu se ține cont de măsurile naționale necesare pentru a depăși blocajele respective care uh, există. Știm că piața germano-austriacă este cea mai lichidă și cea mai competitivă din, uh, din Europa și uh, o asemenea fărâmițare și mai, uh, și mai mare ar periclita această competitivitate. Apoi, în ceea ce privește uh, valoarea, uh, val- pierderea uh, valorii încărcăturii transportate, este pur și simplu o o valoare teoretică. Care este prețul pe care sunt dispuși să-l plătească consumatorii, clienții, pentru a avea garanția furnizării la orice oră a energiei electrice. Până acum, acest lucru ține de, ține de competențele statelor uh, membre uh, și oare nu ar trebui să avem o valoare unică din acest punct de vedere, astfel încât piața să nu fie distorsionată? Cam asta ar fi întrebările mele. Mulțumesc, domnul Roil. Am o întrebare uh, legată de ACER și co- cooperarea pe plan european? Pentru că n-am primit nicio informație, niciun răspuns până acum. De ce Agenția Europeană pentru Energie trebuie să primească mai multe competențe? Pentru că este nevoie de acest lucru doar dacă există anumite probleme. Și aș dori să știu unde există aceste probleme și uh, dacă ele sunt explicate prin lipsa de competențe a ESA sau nu. În al doilea rând, de fiecare dată se spune că este dificil să transporti uh, energia electrică uh, peste dintr-un stat în altul, de exemplu în, înspre Germania și că uh, nu ar exista o voință în acest sens. Aș dori să mă întreb dacă un motiv nu ar putea să fie următorul. Uh, se construiește o autostradă, să zic, până la frontierele Germaniei și în Germania nu mai există autostradă, există pur și simplu niște drumuri naționale și poate până la urmă uh, o asemenea explicație ne arată că trebuie să investim mai mult în infrastructură și să nu dăm competențe suplimentare Agenției Europene pentru Energie Electrică. Și apoi, în ceea ce privește mecan, uh, mecanismele de, de capacitate. Uh, Uh, Comisia Europeană a făcut o propunere privind un uh, plafon uh, care nu trebuie să fie depășit. A existat o evaluare de impact pentru stabilirea acestei limite extreme sau pur și simplu a fost luat așa din aer? Domnul Nica. O primă întrebare ar fi referitoare. Am înțeles că subvențiile pentru toate tipurile de energie, nou pachet, vor fi eliminate fie că e vorba de energie uh, regenerabile, fie că e vorba de cărbune, nuclear, toate subvențiile să fie zero, ceea ce este lucru bun și să fie acordate subvenții doar pentru noile tehnologii. Uh, eu am o problemă pe care vreau să vă pun și vreau să știu dacă vreunul dintre dumneavoastră poate să-mi răspundă, poate domnul Paul nu cred că e uh, mai în temă. În România am avut o situație în care un intermediar, o firmă offshore, a cumpărat energia cu 10 euro și a revândut într-o țară membră a Uniunii Europene la prețul de piață de acolo. Diferența dintre 10 și cei 50 de euro cu care a vândut i-a rămas lui. În această situație ați fi de acord ca tranzacțiile cross-border să fie realizate fără subvenție, similar cu TVA-ul. A doua chestiune, capacitate, mecanismul de capacitate. În România, în luna ianuarie, am avut pentru 10 zile temperaturi de minus 20 de grade și vânt de peste 100 de km pe oră continuu, ceea ce a făcut ca temperatura estită să fie de minus 35 de grade. În România avem 30% regenerabile, 15% nuclear, uh, hidro 20%, dar 30% vine exclusiv din cărbune. Am încercat să luăm un împrumut de la BER de 250 de milioane de euro să facem toate instalațiile mai puțin de 550 de grame de CO2. În ultimul moment, la semnarea contractului, BER a anunțat că nu semnează pentru că nu este un sound business case, deci nu este un lucru care să demonstreze că oamenii aia de acolo ar putea să dea vreodată bani înapoi, pe principiu că ei funcționează doar când nu este, uh, uh, doar când funcționează doar când este nevoie de ei și nu sunt plătiți, și pe în spatele ușilor închise, Comisia Europeană a spus că ei nu agrează genul ăsta de investiții prin uh, cărbune. Întrebarea mea este, iarna viitoare în România, cine va furniza energie electrică? Pentru că nu mi este foarte clar, pentru că dacă va fi adoptată directiva cu 550 de grame, sectorul de cărbune va trebui să fie închis. Acei 30% cine va furniza? O să spuneți că vecinii. Vă dau o veste proastă. Bulgarii ne-au cerut disperați și ei curent. Ungurii ne-au cerut și ei. O să spuneți, creșteți capacitatea pe, termoce, pe, pe, pe gaz. Rușii ne-au spus și ei, bineînțeles, că de frig nu pot să livreze mai mult gaz. Noi am mai vorbit de faptul că ne-a crescut și prețul întâmplător cu 50%. Thank și atunci, care ar fi soluția ca totuși să avem o furnizare continuă energiei electrice, într-un caz concret pe care vi l-am dat, România? Thank you very much, colleague. Uh, Mr. Krasnodemski. Dziękuję panie przewodniczący. Ja może zacznę od takiej obserwacji, że o ile, o ile pierwszy mówca podkreślał, że nie powinniśmy... Domnul Krasnodewski. Vă mulțumesc. Primul vorbitor a spus că nu trebuie să amestecăm uh, obiectivele climatice cu cele energetice, uh, menționând faptul că este vorba de două chestiuni separate pe care ar trebui să le discutăm în ocazii diferite. Al doilea vorbitor a avut o atitudine diametral opusă. Nu știu, uh, funcționează interpretarea? Deci, după cum spuneam, al doilea vorbitor a avut o abordare diferită, considerând că politicile energetice ar trebui să servească și politicilor climatice. Există un stat european pionier în domeniul uh, transformării energetice, acestei tranziții energetice și ar trebui să profităm de această experiență în momentul în care lucrăm la elaborarea cadrului de reglementare european. Și aș dori să vă întreb următoarele. Este foarte dificil să respectăm obiectivele stabilite pentru a realiza această tranziție energetică. A fost menționată problema legată de rezerva uh, necesară de uh, rețelele de transport a, a energiei și tranziția energetică este problemată, problematică și datorită politicilor din statele vecine, care au un impact până la urmă și asupra statului din care provii. Apoi, ați spus că este nevoie să uh, integrăm în mod eficient uh, energiile regenerabile. Ați putea, vă rog, să ne dați câteva exemple? Cum uh, crearea unor asemenea zone de licitare ar fi utilă pentru a integra într-un mod mult mai eficace energiile regenerabile? Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο θέματα θα ήθελα να θέσω. Το πρώτο είναι μια πραγματική... Doamna Spiraki. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la două subiecte. Dacă vom renunța la subvențiile de stat, cum vom reuși să, să promovăm energiile uh, regenerabile? Care sunt mecanismele uh, propuse astfel încât piețele să nu se uh, prăbușească și astfel încât prețurile să nu explodeze? În al doilea rând, în ceea ce privește securitatea furnizării. Există anumite state, membre ale Uniunii Europene, care nu sunt înconjurate uh, din toate părțile de uh, alte state care fac și ele parte din Uniunea Europeană. De exemplu, Grecia, care are și vecini, state care nu sunt uh, membre ale Uniunii Europene. Și atunci, uh, cred că ar trebui să avem, să fie create anumite mecanisme dedicate uh, garantării securității uh, acestor state, furnizării de energie electrică acestor state. Mulțumesc, doamna Harms. Sunteți pe lista vorbitorilor. Vă mulțumesc. Aș dori să subliniez faptul că, din punctul meu de vedere, acest pachet de iarnă, desigur, are o legătură cu politica climatică, și că ar fi corect și că nu ar fi bine să tratăm separat obiectivele climatice de cele um, energetice și din punctul meu de vedere pachetul de iarnă trebuie să ne ajute să ne ocupăm de uh, decarbonizare în urma, în urma semnării acordului climatic de la uh, Paris. Și aș dori să-l uh, întreb uh, pe domnul uh, Buc. Care este motivul pentru performanța, o, o mai bună performanță din punctul de vedere al uh, reducerii emisiilor. Mie mi se pare un lucru foarte bun că Comisia Europeană a propus acest standard. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Ernst, are cuvântul. Vă mulțumesc. Aici sunt. Pe mine mă interesează în primul rând două lucruri. Discutăm foarte mult de energii curate, uh, discutăm despre reducerea supracapacității, despre modul de stabilire a prețurilor și uh, când vine vorba de formarea prețurilor, trebuie să plecăm de la premisa că trebuie să există prețuri uh, rezo- rezonabile. Acestea trebuie să fie păstrate. Considerentul 14 și aline- uh, articolul 27 amintesc acest lucru. Pentru că nu trebuie să uităm că există aceast- acest subiect, această problemă a sărăciei energetice, care se manifestă mai ales în statele din centrul și din estul Europei. Și aș dori să vă întreb cum putem să facem această legătură între uh, sărăcia energetică și pachetul cu energiile curate, pentru că există foarte multe case în estul Europei unde uh, căldura se face uh, arzând lemne și așa mai departe. Deci este un lucru foarte important pentru noi și aș, uh, pe care am dorit să-l sprijinim mai mult. Apoi, trec la subiectul regenerabilor. În uh, în ultimele luni am discutat în mod, uh, în mod contradictoriu primele pentru alimentarea uh, rețelei uh, de către consumatori. Aș dori să aflu din partea dumneavoastră. V-ați referit la cadrul robust pentru energiile regenerabile și considerați că cadrul de reglementare care permite celor producătorilor individuali de, de energie electrică să o uh, Uh, furnizeze rețelei uh, mari uh, sunt suficiente, deci cadrul de reglementare este suficient din acest punct de vedere. Apoi, um, avem, deci cadrul de reglementare în general este suficient sau am avea nevoie de noi măsuri? Mulțumesc foarte mult, domnul Kelly are cuvântul. Thank you very much and thanks to... Vă mulțumesc foarte mult, aș dori să mulțumesc și invitațiilor noștri. Eu vin din Irlanda, unde, în mod evident, ne-am angajat să, res, să ne res, respectăm promisiunile privind schimbările climatice și obiectivele legate de energiile regenerabile, însă acum ne confruntăm cu o problemă suplimentară legată de Brexit. Nu vom mai fi uh, vecini cu un stat european și există o propunere de a ne interconecta cu Franța. Deci toate inter, toți interconectorii electrici uh, sunt importanți, dar costă și foarte mulți bani. Într-o, idee, într-o lume ideală, Europa ar fi inter, interconectată în totalitate. Și mă întreb cum am reușit să ajungem la o asemenea interconectivitate și dacă ne putem permite o asemenea interconectivitate. Apoi, colegul meu Cristianis v-a adresat o întrebare și mă întreb dacă cercetarea va continua și vom obține energie regenerabilă, nu doar uh, din vânt, uh, apă și soare, ci, uh, de exemplu, să, anul trecut unii colegi mi-au vizitat circunscripția electorală unde se cercetează, de exemplu, și potențialul energiei um, produse din uh, valuri. Și s-ar putea ca și noile tipuri de energie regenerabile să devină o realitate la un moment dat în viitor. Și dacă există o interconectivitate reală, uh, poate în locul uh, combustibilor fosili care să funcționeze ca rezervă, vom reuși să avem energii regenerabile ca sistem de rezervă pentru alte uh, energii regenerabile. Deci când uh, nu bate vântul atât de tare, să profiți de energia generată de mare și uh, invers. Deci mă întreb dacă prioritatea noastră de top nu ar trebui să fie interconectarea totală a Europei, să creăm o adevărată uniune energetică, după care să ne ocupăm de celelalte aspecte. The answers. Uh, Acum câteva observații și răspunsuri. Mulțumesc pentru că au fost mai multe subiecte ce au fost evocate din partea mai multor deputați. Vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru toate aceste întrebări, pentru că intrăm în miezul problemei. Și domnul Carins, dumneavoastră ați început sugerând într-un fel că ar trebui să existe o capacitate de backup uh, 1 la 1 pentru întregul sistem. Dintr-o perspectivă analitică, e bine, noi nu împărtășim acest punct de vedere. Dacă să ne uităm la câteva din statele membre care au cote foarte mari de energii regenerabile în mixul lor, Danemarca și altele, noi nu considerăm că ar trebui să existe o sporire de 1 la 1 în capacitatea fermă disponibilă în acele țări. Și e vorba de studii care merg cu proiecții mult timp în viitor. Și uh, problema care se pune e stocarea. Acum, în Germania, spre exemplu, timp de o anumită vreme, într-adevăr, fusese o problemă. Dar astăzi avem o cotă de energii regenerabile în sistem care e mult mai mare decât a fost în trecut. Și acum nu știu dacă ne putem concentra pe acest aspect al backup-ului ferm de care e nevoie. Deci, dacă sunteți de acord, eu aș fi gata să avem o discuție mai în detaliu, eventual în bilateral, pe acest aspect. Apoi, mai mulți deputați s-au referit la acel prag de 550 de grame uh, ca și standard de performanță. Domnul Ghirec, dumneavoastră ați sugerat că era într-un fel legat de dezbaterea germană. Nu e pe și percepția mea, să știți, pentru că uh, de fapt, Comisia, în momentul în care a propus acest prag, în mod explicit, a încercat să clarifice că această cifră oglindește întreaga întregul, întreaga perspectivă de viitor a proiectului european în, la nivel energetic. Deci e nevoie de o abordare globală, holistică și pentru asta trebuie să fii conștient și de obiectivele de climă în momentul în care intervii pe, fel, pe piața energetică, o, o concepi, o, o proiectezi pentru viitor. Din 2013 încoace, într-adevăr, Banca Europeană de Investiții nu poate să susțină acele proiecte dacă anumite proiecte, dacă acestea nu respectă acest prag de 550 de grame. Uh, deci e ceva care există deja în practica curentă de evaluare a instituțiilor. Și niște subvenții nelimitate pentru energii care dăunează mediul înconjurător nu mai pot continua. Deci pragul acesta de 550 de grame ca și emisii, performanța de emisii, se aplică în mecanismele de capacitate, acolo unde soliciți o subvenție, în așa fel încât să poți activa pe piață. Deci, după părerea mea, e foarte coerent cu obiectivele de climă, dar și cu ideea că nu trebuie să subvenționezi lucruri care dăunează mediul înconjurător și care au emisii de CO2 sau de emisii cu efect de seră prea ridicate. Domnul Turmeș, dumneavoastră v-ați referit la diferența de preț în licitații în Danemarca și în Polonia uh, pentru energie solară. Și acest lucru s-a oglindit oarecum și în alte întrebări, și anume de ce intervine problema aceasta a costurilor Uh, dacă nu mă așa, cineva spunea că riscul se, trans, se trans, traduce în costuri. Poate nu am reușit eu să intru foarte în detalii în uh, explicația mea, însă perspectiva aceasta, și anume investițiile de energie regenerabilă pentru energie regenerabilă, necesită mult capital. E nevoie de investiții, e nevoie de infrastructură și e prea puțin uh, marja de manevră pentru a schimba lucrurile în, uh, în ceea ce privește volumul investițional. Deci trebuie să te bizui pe uh, și un sistem alternativ de generare a energiei și, evident, să întrunești anumite condiții administrative și așa mai departe. Dar, dintr-o perspectivă ex ante a unui investitor, dintr-o dată uh, investițiile acestea sunt de tip risc premium. Deci dacă vrei să finanțezi proiectul acesta de energie regenerabilă, uh, riscul premium vine uh, pe spuza prețului volumului investițional. Și dacă e să ne uităm la harta Europei în momentul de față, observăm că există costuri de capital pentru energie regenerabilă foarte diferite în diferitele state membre. Și acum, cum de se întâmplă așa. Pot apărea și anumite aspecte, și anume aș spune mai degrabă mai întâi nivelul de performanță. Uh, spre exemplu, în anumite state membre există, nu știu, poate un risc suveran în materie de investiții. Și acești doi factori pot influența în mod foarte diferit costurile. Și așa cum s-a sugerat, același tip de proiecte investițional poate costa mai ieftin undeva, spre exemplu în Danemarca și mai scump în altă parte, spre exemplu în Polonia. Deci, din punctul nostru de vedere, dacă e să ne uităm la țintele comune la nivel european, da, poate că e o chestiune, o, o problemă ce ar trebui să fie abordată și rezolvată prin acest pachet. Și dacă nu mă înșel, în propunerea din partea Comisiei pe Energie Regenerabile există un temei pentru a lucra în această direcție și astfel Comisia va fi uh, obligată să analizeze costul de capital uh, pentru investiții în diferitele state membre. Sper că am reușit să răspund la mare parte din întrebările ce m-au fost adresate. Da, mulțumim, mai sunt alți doi oratori. Mulțumim, domnule Buc, din partea Agora. Și acum, uh, doamna, doamna Nis. Da, am să încerc să răspund la întrebarea domnului Carins și anume mecanismele de capacitate. Nu putem avea o discuție în alb și negru, uh, pentru că există nuanțe. Dar, într-adevăr, e nevoie de uh, bifarea unor căsuțe. Și asta s-a spus adineaori chiar. Aici nu ne uităm doar la modul în care generez energie, ci și la cerere și la ofertă, la alte posibilități, la eficiența energetică. Toate acestea pot contribui pentru a avea o adecvare între resurse și nevoi în Europa. Și trebuie să bifezi niște căsuțe și anume că eviți uh, subvenționarea celor tipuri de energii care fac concurență energiilor regenerabile și trebuie să ții seama și de interconectori Uh, e nevoie de o abordare europeană aici, în momentul în care sunt uh, concepute aceste mecanisme. Și la urma urmei, pot exista diferite perioade de tranziție și metode de tranziție așa cum a spus și dumneavoastră, e clar că aceste dorințe, aceste ținte pe care noi ne le-am fixat sunt vitale, dar vin și pun sub semnul întrebării felul în care este, sunt organizate lucrurile la nivel de state uh, la nivel național. Deci e nevoie aici de management și va trebui să profităm de aceste oportunități oferite de piața unică energetică, uh, de digitalizare, uh, și asta va fi cu atât mai relevant în, următoarele, în următoarea dec- decadă, în momentul în care vor fi confruntați într-adevăr cu această perioadă de tranziție. Și deci în momentul în care reușești să bifezi anumite căsuțe, atunci, da, vei avea o piață. Apoi o întrebare adresată de doamna Werner, și anume, diferențele de preț. În uh, anumite uh, regiuni în Europa s-ar putea, da, ca lucrurile să stea foarte prost. Și sunt de acord cu dumneavoastră că în momentul în care vrei să faci integrare, Uh, treci printr-o perioadă proastă, dar există și uh, mulți, multe verici care lipsesc. Dacă e să ne uităm la ceea ce lipsește pentru integrare de plină pe piața în Germania, uh, uh costă foarte scump. Noi avem capacități numeroase, curate, Uh, am putea spune că există o capacitate echivalentă, comparabilă între Germania și Danemarca, cu un prag de 60%, dar nu avem legăturile, nu avem interconectorii între nord și sud și asta trebuie să fie rezolvat. Dacă nu rezolvăm asta, atunci o să trebuiască să găsim uh, soluții la mâna a doua cele mai bune, dar până la urmă e o decizie politică și uh, trebuie să uh, pregătim un studiu de capacități de licitare, de zone de licitare și până la urmă urme, în fond, politicienii sunt cei care vor hotărâ ce și cum vor să facă. Apoi, am fost întrebată dacă Uh, oare de ce e nevoie neapărat de integrare? Oare nu e mai bine să avem mai multe rețele? Uh, pentru a evita orice aglomerări orice blocaje pe piață, e clar că pentru asta e nevoie de o reglementare mai bună, de un sistem optimizat, să învățăm din experiențele din trecut și să vedem cum anume pot fi depășite aceste dificultăți. E nevoie de un proces de luare de decizii mai bun și, de asemenea, extinderea activităților înspre noi domenii cu, evident, monitorizarea aferentă. Și apoi domnul Nica a pus o întrebare referitor la cazul din România. Aici e și o discuție referitor la uh, siguranța aprovizionării. Șansa era de 1%. Noi am avut și noi o situație în care am avut minus 20 de grade afară, poate chiar și mai puțin. Da, am cer scuze. Din scenariile pe care le-am analizat noi, am observat că fiecare țară își caută singură și își găsește singură soluțiile și evident nu e, o, nu, e, nu e neapărat situația ideală. De aceea e nevoie de cooperare, dar asta e clar că ține de guvern, ține de e, eh, operatori. Noi pregătim un raport în acest sens Uh, pe coordonarea uh, pieței uh, necesară pentru piețele de electricitate și e clar că e nevoie de măsuri, dar acestea pot fi luate doar de autoritățile din țara respectivă în beneficiul cetățenilor din țara respectivă. Apoi, în ceea ce privește sărăcia energetică, care în acele locuri în care se folosește uh, uh, lemnul pentru încălzire. Ceea ce este important, spre exemplu, eu sunt nemțaică din Germania. Și KWU organizează la noi în Germania diferite programe pentru a acorda împrumuturi acestor oameni care să le permită să-și izoleze casele, și să rezolve într-un fel sau altul această problemă. Și cred că există standarde și uh, benchmark-ul în, uh, în Europa în acest sens. Dar e nevoie totuși de o adevărată tranziție în acele țări în care se încearcă rezolvarea problemei în mod artificial. So, e. And now... Vă mulțumesc, doamnă Nis. Și acum, ultima serie de răspunsuri și observații. Mulțumesc! Cred că prima întrebare care mi-a fost pusă a fost dacă piețele pot asigura securitatea ofertei de energie. Da, în domeniul energiei numai piața poate să ofere această siguranță a uh, Uh, furnizării cu energie, se va furniza semnale de investiții și de energie necesară pentru a finanța investițiile. Dar cu acest scenariu, nivelul securității uh, ofertei de energie este rezultatul pieței care evaluează și valoarea reală a energiei pierdute și nu e sigur că nivelul securității uh, furnizării de energie este la același nivel ca astăzi sau mai ridicat. Dacă dorim să atingem un nivel de securitate a furnizării cu energie care este deasupra rezultatul oferit de piață, e nevoie de, de investiții suplimentare, vorba de piețe sau mecanisme de capacități. Există anumite situații în care acestea pot fi necesare, de exemplu, în cazul unor restricții temporare pe rețele, când e nevoie de un anumit tip de energie care nu poate fi oferită prin definiție de pe, de pe piața transfrontalieră angro, e nevoie de um, soluții de sprijin, dar care trebuie făcute în așa fel încât să nu distorsioneze prețul de pe piața energiei. A mai fost o întrebare în legătură cu piața capacităților și ce facem în situația în care există reguli diferite de cele două părți ale unei frontiere care destrăsunează piața. Tocmai aceasta este problema. Dacă piețele uh, sunt făcute în mod necoordonat, se distorsionează piața la frontieră. De aceea este atât de important să existe criterii comune și de o evaluare aprofundată dacă acest mecanism de capacitate este cu adevărat necesar, ținând cont și de capacitățile transfrontaliere, de capacitățile celor, țărilor de cele două părți ale frontierei și de da, sau alte țări vecine care ar putea participa la asigurarea siguranței furnizării de energie. S-a mai pus o întrebare în legătură cu flexibilitatea și anume de ce fel de piețe avem nevoie pe viitor pentru a, pentru a integra energiile regenerabile. E vorba de piețe pe termen scurt, pe termen mediu sau futures. Ei bine, toate aceste piețe pot oferi flexibilitate și siguranță de fur a furnizării cu energie. Pentru a vă da un exemplu, modul în care funcționează în practică, voi vorbi despre piața al EcoExpot, care este cea mai lichidă pe termen scurt. S-au creat multe produse, cum ar fi um, contracte la 50 de minute, la 30 de minute, deci care pot face obiectul unor tranzacții foarte aproape de momentul furnizării. Astfel oferă flexibilitate fizică pe piață, deci până la 30 de minute înainte de furnizare, toți participanții la piață pot să cumpere sau să vândă energie fizică pe acea piață. Este o sursă foarte semnificativă de, de flexibilitate în coordonare cu uh, operatorii fizici de stocare, uh, generatorii uh, sau centralele care produc energie în mod flexibil. Astfel, piața poate fi folosită pentru ca flexibilitatea respectivă să fie la dispoziția tuturor celor care au nevoie și cu cât există mai mulți participanți la piață, cu atât mai bine. De aceea e nevoie de zone mari de piață. Dar și piața futures poate să participe. Avem anumite produse de tip futures, care sunt făcute tocmai pentru a răspunde nevoilor de flexibilitate a generatorilor de energii regenerabile. Deci piața pe termen scurt este partea fizică. Cumperi și vinzi electricitate pe perioade foarte scurte. Po- poate să flucteze prețul pe acea piață și dacă e nevoie să cumpăr energie la, uh, pentru uh, care trebuie să fie folosită imediat, prețul poate să fie foarte mare. Dacă doresc să cumpăr la un preț mai mic, folosesc um, o tranzacție pe termen lung. Deci e nevoie de o combinație a celor două tipuri de tranzacții și pe piața germană și austriacă, foarte lichidă, uh, Um, cu multe energii regenerabile sistemul funcționează și se poate vedea cum funcționează în practică. Un lucru care limitează această piață este sistemul de reglementare, pentru că încă nu există stimulente asupra actorilor pe care îi vizăm cu aceste produse să folosească cu adevărat produsele disponibile. Totuși, le propunem să depășească această problemă a ului și a găinii și avem încredere că vor putea juca un rol și mai mare uh, pe viitor. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, am aș avea o întrebare. Dacă invitații nu v-au răspuns, nu, nimeni nu spune că nu i s-a răspuns. Ați răspuns la toate întrebările. Doresc să mulțumesc invitațiilor noștri. Vă mulțumesc pentru prezentările excelente, pentru răspunsuri. Ați răspuns totuși la 27 de întrebări într-un timp atât de scurt. Vă mulțumesc foarte mult, numai bine și trecem acum la a doua parte audierii noastre, e vorba de integrarea energiilor regenerabile pe piață, oportunități și obstacole. Și aș vrea să încep cu primul vorbitor. Dacă a avut timp să se așeze la prezidiu, primul vorbitor este domnul Jose Donoso, director general al UNEF. E vorba de Asociația Spaniolă pentru Energia Fotovoltaică. Va fi uh, o participare foarte interesantă la uh, discuția noastră, pentru că domnul director general reprezintă piața energiei fotovoltaice din Spania și în Spania există, cred, multă energie fotovoltaică. Aveți cuvântul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 Mulțumesc pentru că mi oferiți uh, ocazia să prezint ideile noastre în acest cadru. În ultimii ani a scăzut mult prețul, costul energiilor regenerabile în lume, mai ales pentru energia fotovoltaică. Costul a scăzut cu peste 80%, cu 85% în ultimii ani. Deci, energiile regenerabile nu sunt doar curate, ecologice, sunt și ieftine. Astăzi discutăm despre integrarea energiilor regenerabile pe piață, dar există încă obstacole majore în calea acestei integrări. Unul din ultima vreme este lipsa de certitudine de siguranță juridică. Este foarte important că discutați în aceste zile despre acest lucru la Parlament. Trebuie să remediem situația. Lipsa de încredere în piațe uh, face că doar Comisia poate să ofere această certitudine juridică despre care au vorbit și antevorbitorii. Dacă riscurile sunt mai mari, prețurile cresc. E simplu, ușor de înțeles acest lucru. Deci mai multă certitudine face să scadă um, prețurile. În al doilea rând, energiile regenerabile nu țin de o decizie a guvernelor. Am dorit să fim integrați pe piață, să participăm la piață, dar problema este că, așa cum este făcută azi piața, fața, piața a fost organizată acum 30 de ani, când s-a considerat că sursele de electricitate, de energie uh, care definesc piața sunt cele cu uh, costuri uh, foarte variabile, dar energiile regenerabile nu au costuri variabile. Iată contradicția. Dacă avem încredere în acordul de la Paris, și în obiectivele Uniunii Europene, în fiecare an vom avea din ce în ce mai multe energii regenerabile pe piață. Vom introduce electricitatea la prețuri mici Deci trebuie să regândim sistemul de piață. Trebuie să creăm o nouă piață care să țină cont de realitatea energiilor regenerabile. Nu realitatea nu noi trebuie să ne adaptăm pieței, ci piața trebuie să se adapteze realitatea, realității. Apoi, nu există o foaie de drum clară spre decarbonizare. Este cu adevărat o prioritate a guvernelor naționale. Consiliul spune că obiectivul este doar de 27%. Și atât, nu spun face nimic. Continuă ca de obicei. Nu vedem că există voință reală a guvernelor naționale să se angajeze pe calea obiectivelor de la Paris. În același timp, aceste uh, guverne au respins posibilitatea de a avea licitații naționale. Trebuie să creștem partea de energie regenerabile de la 27% la obiectiv real pentru că guvernele trebuie să-și asume și uh, să îndeplinească angajamentele de la Paris. Avem nevoie de industria tehnologie necesară în Europa pentru a investi cu încredere în viitor și să ne asumăm rolul de lider la nivel global în domeniul energiilor regenerabile, așa cum a fost la început. Problema este supra, cea asupra capacităților. Dacă nu există o voință reală de a crea o lume cu mai multă energie ecologice, va fi greu să avem o piață funcțională pentru energiile regenerabile. Apoi, energiile regenerabile oferă oportunități, reducerea costului energiei, că ceea ce oferă mai multă competitivitate industriei noastre, vor contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice, oferă leadership european la nivel industrial și tehnologic, creează locuri de muncă și oferă o contribuție la construirea unor orașe inteligente pentru a face din consumatori consumatori activi, implicați. Și asta se va întâmpla mai devreme decât ne închipuim. Dar pentru a oferi uh, cetățenilor, uh, pentru a permite cetățenilor să se implice, trebuie să eliminăm barierele în calea autoconsumului. Acesta trebuie să fie un drept al consumatorului. Uh, de ce consumatorul trebuie să plătească când introduce în rețea energia uh, produsă de ei? Deci, cetățenii nu trebuie să plătească când folosesc energia pe care o produc. Nicăieri, niciun alt sector economic nu s-a întâmplat vreodată așa ceva că cineva să plătească pentru ce produce și ce consumă el. Pe măsură ce se creează noi bariere administrative, noi dorim din ce în ce mai mult ca ele să fie înlăturate. Dorim proceduri administrative simple cu, care să țină cont de impactul real și de dimensiunile reale ale um, operațiunilor noastre. Apoi, problemele în stocare. Știm că este important să, ca energiile regenerabile să participe pe piața electricității, dar e nevoie de stocare, este clar acest lucru. Este absurd să pui bariere în calea acestor uh, uh, capacități de stocare. Din potrivă, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a le încuraja pentru a avea energiile regenerabile la piețe competitive pe piață. În ceea ce privește reglementările legate de mediu, mai ales uh, cele adoptate de municipalități care doresc să-și dezvolte autoconsumul Trebuie să elimine barierele. Trebuie să facem mai multe pentru integrarea clădirilor. ținând cont de conceptul de autoconsum. Deci avem oportunități majore, avem energia fotovoltaică, care nu este doar o modalitate de a avea electricitate ecologică, sunt o modalitate de a avea electricitate ieftină și competitivitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră și acum dau cuvântul domnului Arnaud Chaperon, vicepreședinte pentru afaceri europene la Total, la firma Total, care este a patra companie producătoare de uh, gaz și petrol în lume și principalul operator în domeniul energiei solare. Sunteți o companie franceză care funcționează în peste 130 de țări și aveți 100.000 de angajați lucrează foarte mulți oameni pentru dumneavoastră în activitățile um, companiei Total. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimați uh, membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ați prezentat pe scurt Total. Poate o să vă spun lucrurile cu, mai, mai puțin cunoscute. Pe lângă activitățile noastre în uh, petrol, gaze naturale și activitățile solare, suntem uh, ne-am implicat și în uh, producția de acumulator prin uh, achiziționarea companiei uh, Saft. Am achiziționat de asemenea și Lampiris din, din Belgia, ceea ce înseamnă că vindem și energie electrică Uh, servim în fiecare zi 4 milioane de clienți, inclusiv 2 milioane de clienți din Africa. Deci integrarea uh, schimbărilor climatice în strategiei noastre se bazează pe trei piloni. Îmbunătățirea intensității carbonului a mixului energetic, dezvoltarea energiilor regenerabile, ambiția noastră fiind ca uh, activitățile cu emisii reduce, reduse de dioxid de carbon să prezintă 20% din portofoliul total în următorii 20 de ani ceea ce înseamnă că ne vom extinde activitățile solare și vom dezvolta de asemenea biotehnologii. Al treilea pilon este reprezentat de îmbunătățirea eficienței energetice, promovând în același timp o utilizare responsabilă a energiei în uh, activitățile noastre și uh, stimulând acest lucru și din partea uh, clienților noștri. Prețul carbonului este deosebit de important pentru tranziția energetică și um, urmează să fie și este o componentă principală a revizuirii sistemului ETS. Nu putem să ne mai bazăm pe un preț al dioxidului de carbon care gravitează în jurul uh, valorii de 5 euro pe tonă. Mecanismul ETS este foarte complicat și uh, comercial și previziunile de viitor nu ne, încuraj, nu ne dau motive să fim uh, prea optimiști. De urmare, o să avem nevoie de măsuri care nu sunt bazate pe piață. Și exemplul britanic este foarte interesa- interesant pentru că a reușit să aibă succes uh, având, ducându-se la o reducere a emisiilor de dioxid de carbon în domeniul uh, producerii de energie electrică. Și aș dori să insist asupra faptului că uh, Uh, noi plecăm de la premisa că prețul uh, dioxidului de carbon va ajunge la 30 de dolari pe tonă în momentul în care ne pregătim planurile de afaceri. În ceea ce privește uh, gridurile, rețelele, licențele publice trebuie să fie organizate de sectoarele tehnologice, tocmai pentru a surprinde complementaritatea între sursele regenerabile și uh, optimizarea rețelelor uh, electrice. Trebuie să fie găsită combinația optimă între, între fluctuațiile atmosferice, uh, să ținem seama de resursele regenerabile, de asemenea, Apoi, planurile uh, multianuale și licitațiile uh, publice trebuie să țină seama de frecvența acestor licitații în statelor membre și este important pentru această industrie, pentru dezvoltatorii de proiecte, să știe ce se va întâmpla cel puțin uh, pe următorii uh, trei ani din punctul de vedere al licitațiilor, achizițiilor publice. Integrarea uh, resurselor energetice regenerabile în rețelele, în rețelele energetice. Preconizăm că tot mai multe zile se va ajunge la aproape 100% din energii re- regenerabile. Însă pentru acest lucru, piața europeană, structura pieței europene trebuie să fie mai flexibilă prețurile diferite trebuie să încurajeze diferite modele de afaceri care să susțină în același timp flexibilitatea. Și aș dori să încep cu gazele naturale și mă bucură că ați menționat gazele naturale intervenția dumneavoastră, domnule președinte. Gazele naturale sunt foarte flexibile, pot fi uh, folosită din mai multe puncte de vedere pot uh, reprezenta o, printre altele, o soluție de rezervă pentru uh, energiile uh, Regenerabilă. Gestionarea cererii este importantă, de asemenea depozitarea, stocarea, gestionarea ofertei apoi pe viitor s-ar putea să ne uh, provocăm, să ne confruntăm cu o provocare legată de o fluctuație foarte puternică, prea multă energie pe piață, și uh, combinată cu o cerere prea uh, scăzută și uh, gazele naturale pot echilibra uh, aceste fluctuații. Există două condiții pentru a sprijini, pentru a sprijini propunerile făcute de Comisia Europeană. Am avea nevoie de o uh, Uh, compensație adecvată pentru prețul uh, pentru megawatt, megawatt oră. Autoconsumul. Apoi, suntem de acord cu un cadru de reglementare care să promoveze autoconsumul. Modele de afaceri agregate vor avea un impact tot mai mare și internetul, de asemenea, va avea un rol uh, de transformare a pieței energetice europene. Și ultima remarcă în, con- în concluzie. În primul rând, uh, consecințele uh, reducerii prețurilor la, la, la regenerabile, combinarea uh, diferitelor surse regenerabile vor uh, exercita presiuni asupra prețurilor în gro a energiei electrice. Comisia Europeană are dreptate în momentul în care uh, cere crearea unui cadru uh, flexibil care să țină seama de toate uh, elementele importante pentru părțile interesate. În al doilea rând, uh, o strategie industrială pentru continentul european. Am văzut ce s-a întâmplat cu celule fotovoltaice, cu presiunile din uh, China, ceea ce nu ar trebui să se repete când vine vorba de roboți, de acumulatori, uh, e-mobilitate și așa mai departe. Este urgent ca Uniunea Europeană să înceapă o politică uh, industrială adevărată. Politicile europene privind inovarea și cercetarea oferă câteva rezultate pozitive, însă nu sunt suficiente pentru a garanta competitivitatea sectorului industrial uh, Uniunii Europene și locuri de muncă, mai ales în această, această etapă de transformare industrială. O altă concluzie se referă la digitalizare și convergența energetică structura pieței electrice merge mână în mână cu revoluția digitală. Piața de viitor nu va putea funcționa fără cantități uh, imense de date și fără algoritme puternice. Și am ajuns la concluzia mea. Vă mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Monica Moraviețca, membră al Comitetului Director al Asociației uh, Uh, poloneză din domeniul electricității. Este o organizație de vârf din, acest, uh, din această industrie. Doamna Moraviețca a fost activă în domeniul energetic de mai mult de 10 ani. De 10 ani este în această asociație. Aveți cuvântul, doamnă. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, membrii Parlamentului European. Nu pot decât să încep cu o mică observație, eu fiind și femeie și poloneză. Și Ziua Internațională a Femeilor um, a avut loc nu de mult. Nu știu, poate știți, însă Polonia este prima țară OCDE care și-a atins obiectivul de egalitate de tratament salarial între femei și bărbați. Mulțumesc! Da, ia, e o onoare să fii polonez măcar o dată. și de mulți ani de zile se prevăzuse că această egalitate va fi realizată și multe alte țări din OCDE vor reuși să facă acest lucru într-o perioadă de timp între 15 și 100 de ani. Un anunț pozitiv. 100 de ani pentru anumite țări. Cu două excepții importante cu Spania în 2230. Pe undeva atunci Spania va ajunge la egalitate de salarii între femei și bărbați. Și Germania în 2297. Atât. Atât vreau să spun, domnule președinte. Cred că e bine să spunem că o lume întreagă va depinde de, va, va obține energie regenerabile înainte să se ajungă la egalitate salarială între femei și bărbați. Bun, și pentru a ne întoarce la subiectul zilei. Este evident faptul că energiile regenerabile și ținta fixată pentru 2030 e o țintă obligatorie la nivel de Uniunea Europeană și că nu avem niciun fel de ținte obligatorii la nivel național. Să nu uităm asta deocamdată. Foarte pe scurt, aș vrea să mă refer la patru probleme cu care ne confruntăm aici. Mai întâi, dorința noastră de a avea o astfel de uh, țintă și platforma ca atare și eventual sancțiunile care ar uh, interveni. Uh, participarea transfrontalieră la scheme uh, și electricitate din biomasă. Haideți să trecem direct la primul subiect. Traiectoria lineară. De ce credem noi că nu ar trebui să fie obligatorie? Uh, așa cum se spune în sistem, în, ar trebui să fie voluntară, așa cum se prevede la sistemul național. De ce? Pentru că nu se poate dezvolta la nivel linear, mai ales dacă să ne uităm la fiecare țară în parte. Dacă ne uităm la Uniunea Europeană per total, poate că da. Dar gândiți-vă la energia vântului offshore, planificare pe termen lung sau biomasa, între, uh, centrale pe bază de biomasă. Eu cred că traiectoria aceasta liniară nu ar trebui, de fapt și de drept, și ce puțin așa interpretăm acum, să nu vină și să introducă niște ținte obligatorii pe ușița din spate cu toții am fost de acord că nu e nevoie de ținte obligatorii la nivel național. Să fim atenți la asta și de aceea cred eu că flexibilitatea aici este elementul cheie. Flexibilitate care va permite statelor să-și atingă țintele în felul în care acestea îl consideră a fi cel mai eficient și mai uh, rentabil din punct de vedere al costurilor. Și nu ar trebui să fim împotriva acestui principiu, în mod clar. Apoi, în al doilea rând, platformele de finanțare. Comisia va avea competențe de pline pentru a stabili și a gestiona platformele de finanțare, fără niciun fel de monitorizare nici din partea statelor membre, nici din partea Parlamentului European pe acest subiect. Și nu mi se pare corect. Și de ce ar trebui să avem acest instrument? Mai întâi, sprijinul față de energiile regenerabile, în afară de țările donatoare, nu va rezolva problema neajunsurilor din acele țări. Dar să nu mă înțelegeți greșit. Nu am nicio idee ascunsă în momentul în care spun că uh, Europa a pierdut miliarde de euro pentru că a pierdut din vedere un principiu foarte clar, și anume energiile regenerabile uh, sunt foarte rentabile. Pe viitor, aceste energii regenerabile trebuie să fie bazate pe mecanisme de piață. Uh, însă, bun, nu vor fi poate 100% bazate pe piață, deși eu cred că vor fi. Unii au spus că sunt deja ieftine, deci sunt deja uh, bazate pe piață și deci nu e nevoie de uh, subvenții, deci în consecință e nevoie de platforme de finanțare. Apoi, participarea transfrontalieră, din nou ca statele membre să trebuiască să plătească energii regenerabile și dezvoltarea acestora în alte state membre, <laughs> nu mi se pare corect. Eu aș spune că da, energiile regenerabile trebuie să fie dezvoltate acolo unde sunt cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor, dar fără subvenții pe viitor. Și atunci eu nu cred că e ceva ce ar trebui să prevedem, și anume o participare transfrontalieră cu un prag de 10% până în 2021, din 2021 până în 2025 și 15% ulterior. Și un alt aspect care mie mi se pare foarte important, și anume biomasa. Biomasa a fost discriminată în cadrul de energie regenerabile pe care l-am avut până în prezent, pentru că electricitatea din biomasă nu a fost uh, luată în calcule când am fixat ținta doar dacă ai o cogenerare foarte eficientă. Acum, să fiu clară, biomasa este combustibilul de tranziție cel mai bun pentru a asigura tranziția centralelor pe bază de cărbune. Și dacă n-am avea această oportunitate, e clar că va complica și va duce la o sporire a costurilor pentru perioada de tranziție pentru alți combustibili. Apoi, de asemenea, centralele pe biomasă sunt foarte importante pentru a veni și suplimenta energiile regenerabile. Biomasa reprezintă în continuare o sursă de regenerabilă destul de importantă, poate cea mai importantă în uh, Europa. Și un ultim punct care a fost deja evocat de mai multe ori, uh, standardele uh, de performanță ale și emisii. Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, pentru că oricum mi s-a epuizat aproape timpul, Evident, vom avea nevoie, într-un viitor apropiat, vom avea de nevoie de capacități de stocare și la un moment dat vom avea nevoie și de backup. ca să ne asigurăm că nu vom avea nevoie de ele, va trebui să dezvoltăm proiecte care să rezolve și problemele de siguranță aprovizionării, mai ales în anumite țări. Și pentru a termina pe o notă pozitivă, sâmbătă trecută am avut aproape 20% de energie bazată pe vânt în Europa, și Polonia a fost, dacă nu mă înșel, cea de-a șaptea țară cu un prag de 18% în mixul energetic bazat pe vânt. Cea de-a șaptea piață, pentru că piața există pentru vânt și avem mai o capacitate pentru energie bazată, energie eoliană mai, eoliană mai mare decât Danemarca. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și vă propun să trecem acum la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Și vom începe cu raportorii, exact ca înainte. Domnul Carins, mai întâi. Thank you very much. Uh, I will just ask one question, a simple Mulțumesc. Am să pun o întrebare simplă, poate chiar simplistă, în ceea ce privește energiile regenerabile fără subvenții. Ce ar trebui să se întâmple în așa fel încât să putem dezvolta eh, surse de energie regenerabile fără subvenții? diferite tipuri de energie regenerabile, o piață diferită, un probleme de reglementare. Ce ar trebui să facem noi pentru a proiecta acea piață în așa fel încât energiile regenerabile să poată să se dezvolte fără subvenții? Uh, thank you very much. Uh, Mr. Blanco. Mulțumesc. Și acum domnul Blanco Lopez, energii regenerabile. Eh, muchas gracias, eh, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Da, evident. Voi uh, face câteva comentarii și câteva propuneri ca și raportor uh, și care preiau, de fapt, și câteva din uh, neliniștile exprimate de uh, experți. Și s-ar putea să, ref, uh, în ceea ce privește planurile acelea de egalitate de tratament salarial între femei și bărbați, uh, eu refuz calculele sau, mă rog, proiecțiile de viitor ce au fost făcute, pentru că asta ține de guvern. Și eu cred că am dat dovadă de suficient uh, progresist până în prezent, pentru că am acceptat și căsătoriile între, femei de, între, între persoane de același sex. Lucrurile se pot schimba. În fine, mulțumesc. Piața angro deocamdată nu a beneficiat de un semnal corect în ceea ce privește investițiile pe termen lung, energiile regenerabile. Mai întâi trebuie să stabilim prețurile, dar nu avem semnale clare de, în materie de investiții. Și atunci mă întreb, oare vi se par corecte propunerile prezentate în acest sens, pe tocmai pentru a rezolva această dificultate? Și aș vrea să vă întreb, având în vedere uh, poziția dumneavoastră în ceea ce privește eliminarea a Um, birocrației pentru accesul la energie regenerabile. Cum am putea să reprioritizăm felul în care organizăm uh, uh, piața de energie electrică. Din punct de vedere al pieței în uh, detai, așa cum s-a spus și acum și cu alte ocazii, cetățeanul pare să fie în centrul atenției în aceste noi propuneri și este o veste foarte bună. Acum trebuie să vedem care sunt oportunitățile ce decurg din uh, posibilitățile de producție și autoconsum al, al energiei, astfel produse la nivel individual. Mulțumesc și pe guvernanță are cuvântul raportor uh, uh domnul Turmes. Mulțumesc. Mai întâi trebuie să vă spun că încă mai trebuie să mă obișnuiesc că, cu ideea că, până la urmă, Total este cel mai mare proprietar sau, mă rog, cel mai mare producător de energie solară în Europa și că tocmai au cumpărat un operator de electricitate verde, ecologică. Încă nu m-am obișnuit cu gândul, dar e genial faptul că uh, lumea aceasta, industria energetică, a înțeles că există un, o, o, un suflu nou o noutate pe piață. Dumneavoastră v-ați referit la prețul carbonului și noi știm că Există în acest domeniu foarte multe certificate gratuite și cum anume, în acest sens, mai putem fixa în mod corect prețul acestora. Apoi, uh, bateriile, uh, tot ceea ce necesită energia solară, oare acestea nu ar putea să joace un rol mai important Și aș avea o întrebare și către doamna care a luat cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru observația dumneavoastră inițială referitor la egalitatea salarială între femei și bărbați. Dar vă dați seama că Există o contradicție imensă în ceea ce a spus dumneavoastră. Dumneavoastră cereți uh, subvenții în ciuda faptului că deja acum 10 ani de zile am hotărât că trebuie să punem capăt sistemului de subvenții. Ceea ce noi ne dorim este să preîntâmpinăm noi subvenții uh, în, în, în noul sistem energetic. Deci noastră cereți subvenții Noastră cereți în continuare subvenții pentru noile centrale bazate pe cărbune. Dar mi se pare contradictoriu. Apoi, sprijinul pentru sectorul de electricitate. Dacă e să ne uităm la ultimele costuri pentru energia eoliană offshore, e bine, știu că există proiecte offshore de eoliene foarte importante, care pot fi finanțate cu bani europeni prin diferite, uh, uh, pentru a reduce, uh, spre exemplu, costurile referitoare la cablare și așa mai departe. Și acestea reprezintă adevărată oportunitate pentru Polonia și pentru sectorul electric din Polonia de a avea 1, 2, 3, 4, nu știu, 15 megawatts din centrale eoliene offshore. Sute de locuri de muncă, de mii de locuri de muncă peste tot. Oare asta n-ar putea să fie o soluție pentru a evita toate aceste controverse? Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Roel. Würde ganz gerne wissen. Aș dori să știu care este părerea invitațiilor noștri în legătură cu următorul aspect? Avem nevoie de obiective obligatorii pentru energie regenerabilă, avem nevoie de obiective mai ambițioase, mai înalte și care este părerea dumneavoastră în legătură cu calendarul, cu foaia de parcurs? Dacă pe termen mediu nu avem uh, totuși nevoie și de surse energetice uh, fosile, ținând seama de uh, densitatea, de importanța industriei în Europa. Mulțumesc, uh, doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea e scurtă. Comisia propune în uh, revizuirea directivei privind uh, energiile regenerabile, noutăți uh, în, în licitații, dar ideea nu este, cred, să se ia întotdeauna oferta cea mai ieftină, ci să țină cont de acceptabilitatea de public la nivel local. Astfel se va putea avea o politică reală pe domeniul al industriei, pe sector Credeți că această neutralitate tehnologică impusă în licitații riscă să pună piedici dezvoltării acestui sector industrial al energiilor regenerabile? Mulțumesc, domnul Lewandowski. Mulțumesc. Întrebarea mea e pentru doamna Moravieț, că nu vă va surprinde acest lucru. Mulțumesc pentru alerta timpul, timpurie. Trebuie să luptăm pentru egalitate în Polonia, suntem gata să acționăm, dar eu revin la observațiile dumneavoastră critică, critice în legătură cu platforma de finanțare a statelor membre cu o performanță slabă. Nu cred că este metodologia bățului și a morcovului. Cred că e numai băț, uh, numai pedeapsă. Se revine aici la conceptul capacității fiscale a zonei euro care compensă pentru reforme. Eu am impresia că statele membre ar putea fi influențate să stabilească obiective mai puțin ambițioase pentru a evita pedepsele financiare. Am, deci, poate ar putea crea un deficit de ambiție în anumite state membre. Vi se pare plauzibil sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Scleț Mulțumesc. Vă amintesc titlul audierii de azi. Uh, și să vă spun că i-ați uitat pe cetățeni. Din câte am înțeles eu, principalul mesaj al Comisiei al pachetului este să se asigure tranziția uh, și cetățeanul este în centrul pachetului. Dar n-ați spus nimic despre producerea colectivă a energiei din surse generabile disponibile pentru cetățeni. Ce facem cu producerea de căldură? Pentru că energia este folosită pentru încălzire și pe, pentru răcire. Întrebarea mea este aceeași pentru toți invitații. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nibler! Mulțumesc, doamna președinte! Am o întrebare adresată, o întrebare specifică adresată tuturor invitațiilor. În directivă este pentru prima dată inclusă și silvicultura. Sunt uh, prevăzute criterii de durabilitate și pentru silvicultură, pentru gestionarea pădurilor. Eu nu prea înțeleg acest lucru și chiar mă întreb dacă avem nevoie de aceste precizări, pentru că până acum în urma tuturor uh, analizelor, studiilor, Comisia a ajuns la concluzia că silvicultura uh, nu se află într-o situație de risc, nu este amenințată din punctul de vedere al durabilității și mă întreb de ce se introduc aceste norme birocratice suplimentare proprietarilor de păduri și, nu știu, poate unul dintre invitații noștri cunoaște motivele întemeiate pentru introducerea acestor criterii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, Monica. Mă bucur că ați vorbit uh, despre plata egală pentru femei și bărbați în uh, Polonia. Cineva a uitat să spună acest lucru colegului nostru, domnul Miche, dar asta e alt subiect. trebuie să nu pierdem din vedere nici biocombustibilii de a patra generație. Sunt convins că o vom, vom ține cont de acestea. Eu cred că nu vom atinge obiectivele 27% pentru energiile regenerabile, întâi pentru că Domnul Juncker a spus de la început că dorește să fie lider mondial, ca Uniunea Europeană să fie lider mondial în domeniul energiilor regenerabile. Și aici, în Parlamentul European, multă lume consideră că obiectivul este prea mic că cu progresele făcute până acum, fără eforturi, am atinge 23%. Deci 27% nu e un obiectiv foarte ambițios, ar putea să ajungem la 30%. Dar se poate dezbate această cifră. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Krasnodevski. No, pan Turmes rysował tutaj fantastyczną, optymistyczną wersję. Po, po... Domnul Turmes a prezentat în mod foarte optimist viitorul Poloniei cu multe surse de energie regenerabile, dar ați uitat cât a durat să se restructureze um, producția de energie din Germania. Atâta timp s-a produs energie din uh, cărbune. Uh, Ehm, va dura 20, a durat 25-30 de ani să se scape de tehnologia pe bază de cărbune în uh, Germania. Aș dori să întreb pe doamna Moravieța care va fi influența asupra prieții energiei din Polonia a noului standard de emisii propus în acest pachet. Uh, cred că întrebarea mea are legătură cu cea pusă de domnul Nica din auri, și anume că fiecare țară trebuie să facă față proprii situații. Vă mulțumesc pentru întrebări. N-a mai cerut nimeni cuvântul. Aș putea să pun și eu o întrebare sau două. <clears throat> Întâi, după părerea dumneavoastră, există perspectiva și când ca fără sprijin, fără niciun fel de sursă de energie, nici pentru regenerabile. Și noi discutăm despre piața europeană a energiei. Propunem un obiectiv pentru 2020-2022 Discuția este încă în curs în legătură cu toate sursele de energie. Apoi, poate o întrebare puțin provocatoare. Este posibil ca piețele capacităților să sprijine, să stimuleze dezvoltarea surselor de energie regenerabile? Pentru că unii spun asta. Și dacă da, în ce condiții? Și cum e posibil așa ceva? Puteți să-mi răspundeți, poate doamna Moraviețca, pentru că ați vorbit despre acest subiect. Nu mai dorește nimeni să pună întrebări, așa că vă rog acum să răspundeți în ordinea în care doriți. Puteți începe dumneavoastră foarte bine. Deci, domnul de la Total. Da, voi încerca să, încerca să răspund la întrebarea dumneavoastră privind subvențiile. E foarte greu. Tot, toți visăm la gral când vine vorba de asta. În trecut era ușor. Pentru că electronul marginal de la o, um, de la o centrală marginală stabilea uh, prețul. Acum nu mai e așa. Voi fi puțin provocant. Azi e nevoie este dacă e un sistem doar cu energie, trebuie să se dea subvenții pentru toate tipurile de energie. Iată, energia nucleară costă de trei ori mai mult decât energia solară. Poate nu de trei ori, dar de două ori și jumătate. Deci, în anumită măsură, trebuie să reformăm complet piața. Trebuie să reformulăm teoria Trebuie să simulăm, să cercetăm cererea din ultimii 5 ani, să spunem, să vedem care a fost situația în 2013, mixul de energie de atunci, secundă cu secundă, minută, minut cu minut și să simulăm cu vremea uh, ideală să vedem dacă am fi folosit la momentul potrivit energia potrivită. Deci sunt modele foarte complexe. Nu am o soluție. Pot să vă spun că în viitor energia fotovoltaică va fi cea mai ieftină dacă transpui ceea ce s-a întâmplat în Danemarca sau în Germania, în Portugalia sau sudul Spaniei, ai obține un preț de 30 de euro pe megawatt oră Credeți că pe următorii 30 de ani se va putea oferi un preț stabil al energiei la 30 de euro? Este deja un uh, sistem foarte complex. Răspund, nu există un răspuns simplu, pentru că uh, exist, unii fac teorii, au teorii despre asta, de exemplu cea cu lumea centralizată, dar avem nevoie de, de ceva pentru a face față evoluțiilor. De aceea, eu cred că și în cazul bateriilor, avem nevoie uh, de diferitele surse de, de, de resurse, de, de uh, energie. Dacă ai doar baterii pentru stocarea capacității, nu este interesant din punct de vedere economic. Dacă combin val, valoarea energiei stocate, deci a capacității și energiile din rețea, reușești să obții un preț competitiv astăzi. Acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră și la prima dumneavoastră întrebare privind energia nucleară, cea din cărbune și așa mai departe. Nu, a, deci avem uh, nevoie de subvenții în viitor, în rețea. Este un răspuns provocant, dar trebuie să îl abordăm astfel, să nu ne gândim la subvenții, să ne gândim la faptul că este un nou sistem de piață și Iar în ceea ce privește întrebarea lui Claude Turmes, și anume în legătură cu prețul um, emisiilor, eu cred că piața ETS nu va oferi semnalul potrivit la momentul potrivit. Va dura ani de zile. Piața este încă la un um, anumit nivel și ne putem, putem anticipa care va fi rezultatul trilogului. Este clar că nu este suficient, deci trebuie să adăugăm ceva. Uh, prețul fluxului de carbon uh, s-a dovedit uh, funcțional în Regatul Unit. Este una dintre soluțiile pe care vor trebui să le ia în calcul anumite state membre. Ați vorbit despre clădirile comerciale mari, da, cu siguranță dar aș, adău, aș spune că toată lumea, dumneavoastră și eu, ca și consumator final, putem fi și producători, putem avea o pompă ă, de căldură, un vehicul electric, ă, panouri solare, doresc să-mi optimizez sistemul, să minimizez costurile, va fi complex, apoi vor fi soluții agregate și toți acești oameni acestor oameni li se vor alătura companiile de asigurări de telecom, Google și alții, care vor încerca să integreze aceste servicii pentru a maximiza veniturile de la consumatori la consumatori, dar și de la clădirile comerciale mari B2C. Deci e mai ușor astăzi soluții care combină energia fotovoltaică cu baterii, cu gestionarea cererii, cu algoritmuri bune în domeniul clădirilor comerciale deja sunt o realitate și vor crește exponențial. Deci, cu siguranță, și anumite companii încep deja să o facă. Deci, cred că este o evoluție pozitivă. Îmi cer scuze dacă vorbesc prea mult. Apel tehnologic, Madame Grostet, yes, of course. Da, doamna Grostet, neutralitatea, într-adevăr. Suntem absolut împotriva acestei tehnologii, neutralități a tehnologiei, pentru că nu poți avea acest lucru. O energie regenerabilă este energie bazată pe teritoriu. În teritoriul respectiv ă, poți avea vânt, poți avea soare, poți combina aceste lucruri la nivel de regiune și e mult mai bine ca statul să fie cel care gestionează planificarea, ceea ce va permite filierelor industriale de tehnologie să aibă capacitatea necesară de a intra în concurență cu restul lumii. Și asta e foarte important. Vântul, evident, trebuie să facă concurență și energiei din China, soarele în anumite regiuni mai greu. Sper că am răspuns într-adevăr la toate aceste întrebări și uh, eu mă opun în mod clar acestei propuneri. Și, în final, în ceea ce privește silvicultura, mulțumesc pentru această întrebare. Sper, domnule președinte, că mă veți mai invita ca să discut despre biocombustibil și uh, silvicultură și agricultură și biomasă. Pentru că noi, la total, suntem de părere că multe îmbunătățiri pot fi făcute în uh, propunerea comisiei, mai ales în ceea ce vrește biotehnologiile. Uh, bun, n-am ocazia să comentez mai mult acum, pentru că aici discutăm mai mult despre electricitate și piața energetică de viitor, dar uh, cu siguranță vă lansez să-și pune un apel să mă mai invitați ca să pot să vorbesc și despre biocombustibil. Cred că am încheiat. Um, mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule Chapron, vicepreședinte al Total. Și acum, domnul Donoso. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, împărtășesc multe din cele spuse chiar adineaori de domnul Chapron și aș dori în orice caz să vin și eu cu un punct de vedere în ceea ce privește întrebările ce au fost adresate. Mai întâi, eu de peste 30 de ani mă învârt în lumea aceasta a energiilor regenerabile și mare parte în acest timp am uh, petrecut-o răspunzând la întrebări. Când vor fi regenerabile concurențiale? Când vor, nu vor mai avea nevoie de sprijin? Acum, problema pe care o avem este care vor fi regulile pentru a vedea dacă există într-adevăr concurență, competitivitate. Și e adevărat că în momentul de față deja energiile acestea sunt, sunt competitive. Dar trebuie să definim exact ce înseamnă regenerabil. Peste o lună, o lună și jumătate în țara mea, în Spania, va avea loc o uh, o dezbatere o în ceea ce privește aprovizionarea cu energie regenerabilă. Și dacă nu am fi avut posibilitatea de a avea aceste energii regenerabile, e clar că am fi avut dificultăți. Poate ne-am fi confruntat cu dificultăți de prețuri, de costuri. Dacă e să ne gândim că în ultimii ani prețul a fost în jur de 45 de euro, atunci putem spune că în momentul de față energiile regenerabile sunt concurențiale, sunt competitive, având în vedere condițiile de piață care există în momentul de față. Și insist, nu sunt condițiile de piață ideale pentru energii regenerabile. Iar din punctul meu de vedere, aceasta este unul din marile defecte ale sistemului energetic până în prezent. Vedem că trebuie să atingem un obiectiv până în 2050. Care obiectiv? ar însemna că economia noastră ar trebui să fie complet decarbonizată, iar pentru asta e nevoie de o agendă de progres. Și uh, aici trebuie să avem o coerență a obiectivelor, o agendă de progres uh, care să fie coerentă și să vedem în ce măsură în 2050 vom ajunge la acel prag de 100% de regenerabile. Și dacă aici în Parlament se spune că trebuie să ajungem la 27%, atunci ar însemna că lăsăm deoparte tema pentru acasă pentru următorii 20 de ani. Pentru că nu vom reuși în ultimii ani să facem diferența de 73%. Nu. Deci avem nevoie acum, deja, încă, de un obiectiv realist, dar care să fie și corect. Deci să avem mai întâi un prim, o primă țintă de 35%, 40%, care să meargă în această, în această direcție. Apoi, obiectivul acesta de 27% Păi e ca și cum n-am mai face nimic, având în vedere nivelul actual deja de competitivitate și de concurență. Având în vedere că se, uh, cel care deține astfel de instalație, la un moment dat poate va dori să investească și va investi poate la un alt, într-un alt tip de energie. Pragul acesta de 27% a fost uh, calculat în termen absolut, în funcție de un obiectiv de eficiență pentru per total al Uniunii Europene. Însă, um, obiectivul a fost sporit la 30%. Și atunci, e clar că ar trebui ca și pragul minim să fie sporit. Este indispensabil acest lucru, în așa fel încât semnalul transmis să fie unul foarte clar, și anume că Europa pariază pe energii generabile pentru a rezolva problema schimbărilor climatice și că vom ajunge la o primă țintă de 35%. Obligatorii. De ce obligatorii? Păi, pentru că E greu de crezut că în anumite țări care spun nu, nu, nu, nu, mie să nu puneți condiții, uh, e greu de crezut că acestea chiar își vor îndeplini obiectivele. Deci trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, obiectivele vor fi și, odată ce le stabilim, vor fi și îndeplinite, să avem o bază și să ne angajăm cu toții, toate țările, să ne angajăm în mod ferm să acceptăm niște obiective care să contribuie la realizarea unui obiectiv global. în ceea ce privește neutralitatea tehnologică. Pentru noi nu e chiar atât de important dacă e bine definită, pentru că în foș la urmă urmei e evident că ceea ce vrem să facem în fond sunt doar proiecte care să fie și mai competitive, să fie mai aliniate cu piața pe care o avem în momentul de față. Dar dacă noi, în același timp, dorim să transmitem un semnal lumii industriale, lumii tehnologice, și asupra faptului că Europa pariază pe viitor și își dorește uh, competitivitate, că își dorește să fie lider la nivel tehnologic, e bine, atunci trebuie să transmitem un semnal și către piață, cu o agendă, și că aceste tehnologii să fie dezvoltate și să se facă apel la ele odată ce există pe piață. S-a mai spus uh, uh, Adinaur că da, s-a vorbit despre uh, panourile uh, fotovoltaice. Uh, un, un panou fota, fotovoltaic reprezintă 30-35% din costul total al unui astfel de proiect. Dar mai sunt și alte elemente care intervin, unde există valoare adăugată, în care industria europeană se poate specializa. Uh, spre exemplu, uh, ecoproiectare, uh, structuri, Uh, tehnologie, acolo unde poate exista o valoare adăugată suplimentară pentru Europa și în care putem avea un rol important de jucat în lumea globală. Și nu trebuie să fie neapărat întotdeauna concentrată această cercetare tehnologică numai pe panouri, pentru că uh, până la urma urmei costurile se vor reduce. Și uh, pe, da, în funcție de calculele noastre, oricum se vor reduce, zicem noi, în următoarea an cam în jur de 10-15%. Și nu pot să închei fără să mă refer și la întrebarea referitoare la uh, uh, colectivități. Noi considerăm că e un element cheie în așa fel încât toată lumea să poată aibă acces la beneficiile pe care le presupune producția și autoconsumul în domeniul fotovoltaic. Noi avem uh, în, o problemă și anume că se interzice acest lucru și este foarte important ca directiva să clarifice faptul că această interdicție este absurdă și că nu poți să împiedici pe cetățeni să se organizeze într-o colectivitate ca orice, nu știu, o comunitate de vecini să se organizeze și să aibă o astfel de sistem uh, fotovoltaic care să le permită să producă energie pentru fiecare dintre ei. Mie îmi se pare clar acest lucru. Pentru că ceea ce reprezintă un slogan deocamdată și anume capacitarea cetățeanului, consumatorul uh, informat, trebuie să devină la un moment dat și ceva real. Și autoconsumul este o formă clară de a transforma acest slogan în realitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Are cuvântul acum doamna Moraviețca. Vă mulțumesc! Aș dori să mai spun câteva cuvinte despre momentul din care eu cred că energia regenerabilă nu mai trebuie să fie subvenționată. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Șapron. Trebuie să avem perspective diferite, nu putem să examinăm doar uh, prețul, trebuie să ex- examinăm prețul uh, tuturor uh, tehnologiilor, examinând uh, costul pe parcursul întregii vieți a unui uh, proiect și sunt de acord că în anumite piețe energia solară probabil este deja sau va fi în curând cea mai uh, puțin costisitoare și atunci de ce ar mai avea nevoie de subvenții? Păi, pentru că piața este distorsionată, pur și simplu. Deci trebuie și, de fapt, ar trebui să regândim modul în care funcționează piața. Este o... Și sunt sigură că vom reuși să rezolvăm această problemă. Și în al doilea rând, sunt sigură că lumea va funcționa pe viitor doar plecând de la surse regenerabile. În momentul în care costurile vor fi, se vor reduce, în momentul în care costurile unor tehnologii vor deveni mai ieftine, cum ar fi energia bazată pe mare și așa mai departe, nu știu când se va întâmpla acest lucru, dar vom ajunge în această situație la un moment dat. Domnul Turmes mi-a spus că nu, am, că nu sunt coerentă. În primul rând, eu nu cer subvenții pentru noi centrale uh, care să funcționeze pe cărbune. ETS exclude atât uh, de pe piața de capacitate atât centralele de cărbune existente, cât și noile centrale uh, care funcționează pe cărbune și am fost uh, întrebată ce ar însemna dacă am renunțat la cărbune în uh, Polonia. E bine, s-ar lua curentul, pentru că am uh, pierde uh, cam 25, am, am, ne-am pierdut aproape toată capacitatea, 25 de giga, uh, gigawatts uh, în uh, perioada de iarnă. Uh, este imposibil să înlocuim 25 de gigawatts în următorii 5 ani. Deci eu nu cer subvenții pentru noi uh, termocentrale care să funcționeze pe cărbun, ci susțin argumentele prezentate de Comisia Europeană. Nu știu dacă ați remarcat raportorul final al, care a închetat situația piețelor de capacitate. Și în acest raport, Comisia, în mod repetat, spune că piețele de capacitate trebuie să fie neutre din punct de vedere tehnologic. Deci este evident. Neutralitatea tehnologică trebuie să fie respectată și astfel vă răspund și întrebării în ce condiții piața de capacitate, piețele de capacitate vor sprijini Uh, sursele regenerabile. E bine, le, sprijinează, le sprijină pentru că furnizează rezervele necesare, fie indiferent că este vorba de cărbune, de gaze naturale, în funcție de necesitățile din fiecare stat în parte, trebuie să existe aceste rezerve fără de care nu am putea să introducem o cotă mai mare de regenerabile în mixul energetic, cu excepția în care vor fi extinse capacitățile de depozitare. Poate vom ajunge în timp și la mai mari capacități de uh, stocare, însă nu stăm acolo. Am spus pur și simplu că regenerabile nu, vo- nu vor mai avea nevoie de subvenții pe viitor pentru că vor deveni tot mai ieftine. Este o soluție foarte simplă și poate vă va surprinde acest lucru, dar uh, eu lucrez uh, pentru Asociația Electrică uh, din Polonia, dar și pentru PGA care susțin uh, proiectele eoliene offshore. Știu, eu sunt convinsă că acest proiect offshore este unul foarte bun, ar trebui să fie continuat. Nu ține doar de noi, nu doar noi vom lua această decizie, însă eu îl susțin. Există fondurile europene pentru infrastructură, care reprezintă o parte importantă a finanțării acestui proiect și acestea vor fi foarte utile, deci sunt cu totul de acord din acest punct de vedere și mă bucură faptul că cel puțin în legătură cu un punct uh, suntem de acord. Apoi, uh, finanțarea platformelor, dacă este vorba doar de băți și, și nu de morcov, de stimulente. Mă întreb de ce există aceste stimulente doar pentru energiile regenerabile și nu există mai multe stimulente și când vine vorba de folosirea eficientă a energiei. De ce se promovează doar energiile regenerabile mai mult și nu se va ajunge la o diferență prea mare din punctul de vedere al ambiției între statele membre. Ei bine, un stat membru știe că va fi pedepsit dacă nu respectă traiectoria pe care a prezentat-o. Deci ce va face? Își va scădea ambițiile tocmai pentru a nu fi sancționat. Deci, eu cred că există uh, norme foarte vagi privind finanțarea platformelor în regulamentul privind guvernanța. Cred că aceste norme trebuie să fie mult mai precise, pentru că în acest moment formularea este mult prea vagă, dar, da, cred că acest lucru poate genera o discrepanță din punctul de vedere al ambițiilor. Și nu știu dacă am uh, sări peste vreo întrebare? Nu, cred că am răspuns la toate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi. Um, ne așteaptă mult de lucru. Opt uh, directive și regulamente ne-au fost prezentate. Avem șapte raportori, pentru că am contopit două directive într-un singur uh, raport și, uh, de asemenea, trebuie să ne coordonăm, pentru că toate aceste instrumente legislative împreună reprezintă cel mai mare pachet legislativ din Uniunea Europeană, nu doar din uh, domeniul energetic. Este vorba de opt propuneri legislative. Deci vă mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit și vă rog să îi aplaudăm pe invitați. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, dear friends, tomorrow we can Dragi prieteni, mâine vom continua. De dimineață vom discuta raportorul uh, Turmes, guvernanța Uniunii Energetice, raportul Girec, uh, revizuirea directivei privind uh, eficiența energetică. Deci rămânem pe aceeași lungime de undă. Vom discuta tot despre electricitate și pachetul energiei curate sau pachetul de iarnă. Numiți-l cum doriți. Vă mulțumesc din nou.